explicația votului. Să trecem acum la explicația votului. Să vedem cine. Apropo de rectificarea de buget, are cuvântul doamna Dots. Point Posel. A ver, señor Posel. Domnul Posel. Domnule președinte, vă apreciez foarte mult în mod obișnuit, însă astăzi trebuie să protestez. Le-ați dat foarte uh, des uh, cuvântul acelorași colegi, colegul Lene, colegul Fox, spre exemplu, și eu doream să iau cuvântul uh, la punctul, la votul privind calendarul. Eu uh, vroiam să vă cer să evaluați dacă amendamentul 4 pe care l-am uh, respins nu este de asemenea neconstituțional, pentru că în uh, tratat nu scrie uh, 12 ședințe plenare pe an și 12 ședințe lunare. Iar domnul Fox a încercat să compileze, <laughs> practic, uh, sesiunile din august și septembrie. Așadar, ar trebui să vorbim despre o ședință plenară din august și una din septembrie. Vă rog să verificați dacă acest amendament nu este neconstituțional. Domnule posselt chestiunea a fost deja votată, așa că nu putem să ne să redeschidem uh, problema. Oricum, vreau să fiți siguri că toate aceste amendamente la calendar au fost examinate cu multă grijă de președinție. Francesca, este aici? Sí, señora Schlitter. Doamna Sliver. Domnul Sliver. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Funcționează microfonul? Comisarul ne-a informat uh, chiar înainte de vot în legătură cu această problemă a aditivului alimentar trombină. Vreau să știu dacă îi putem cere datele statistice care să justifice declarația pe care a făcut-o că este uh, un produs avantajos pentru consumatori, pentru că uh, lipirea acestor bucăți uh, ieftine de carne în loc să fie folosite ele în carne tocată. Vreau să văd deci care sunt statisticile care arată că acest lucru este în beneficiu consumatorului. De asemenea, comisarul a făcut o comparație cu carnea tocată. Dar știm că standardele de igienă pentru carnea tocată nu sunt aceleași ca și pentru produsele uh, procesate din carne. Uh, deci uh, vreau să știu dacă declarațiile comisarului sunt corecte sau dacă el nu cumva a dezinformat Parlamentul chiar înaintea votului. Deci vă rog să-i scrieți o scrisoare comisarului ca să-și justifice și să-și argumenteze afirmațiile. Nu mai suntem la punctul acesta, suntem la punctul explicarea votului. Deci suntem la punctul de explicare a votului privind amendar, amendamentul la buget. Are cuvântul doamna Doț. Unde está păi la señora Dots? Nu está la señora Dots? Pues tiene... Doamna Dots nu e aici, așa că are cuvântul domnul Weishman. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hlasoval... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am votat împotriva raportului Manca. Nu cred că în această perioadă de criză Parlamentul European ar trebui să crească cheltuielile și să sprijine această uh, creștere a cheltuielilor. Trebuie să, să eliminăm cheltuielile care nu sunt necesare, spre exemplu cheltuielile cu asistenții și uh, celelalți colaboratori. Spre exemplu, asistenții ar trebui să primească cu 1500 de euro mai mult pe lună. E vorba despre sume care se ridică la milioane. Dacă uh, opinia publică critică ceea ce fac parlamentarii europeni e pentru că, uite, Parlament, Parlamentul European are atâția bani la dispoziție. Uniunea Europeană trebuie să economisească, tocmai de aceea am votat împotriva. Mulțumesc foarte mult! Domnule Weissman? Da, domnul Liberat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat uh, în favoarea în favoarea acestui uh, amendament. Amendamentul în sine nu se referea doar la uh, partea contabilă, ci era un amendament cât se poate de justificat. Parlamentul European are prerogative justificate Uh, judiciare și tocmai de aceea cetățenii europeni se așteaptă ca Parlamentul să poată corecta proiectele Comisiei și ale Consiliului. Fiecare comisar are sute de colaboratori, iar noi avem doar câțiva colaboratori. Nu facem aici risipă, ci uh, pur și simplu uh, ne asumăm noul rol. Îi mulțumim uh, domnului Manca pentru raportul excelent. Mulțumesc, domnule Liberațchi. Explicarea votului privind raportul Micolasic, transplant, are cuvântul domnul Migheli. Nice. ¿No está Miguelín? ¿Y por no habla? No, no ha sentido. Señor Miguelín, tiene la da palabra. Domnul Miguelin, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că am votat pentru rapoartele legate de transplantul de organe și uh, planul de acțiune privind asigurarea calității și siguranței organelor de transplant. Există diferențe între statele membre și sper că planul de acțiune, ca și raportul privind calitatea organelor pentru transplant, va ajuta statele membre să-și armonizeze criteriile și uh, că va folosi uh, pentru viitor. Uh, vreau să reamintesc că țara mea, Bulgaria, are de 35 de ori mai puțin donatori de organe față de Spania, de exemplu, și Problemele apar la toate nivelurile, de la informarea cetățeanului și până la operația de transplant ca atare. Nu există o rețea de donatori, bazele de date nu sunt suficient de dezvoltate, Uh, aparatura nu este suficientă. Bulgaria nu este membra Organizației Mondiale pentru Transplant și tratamentul postoperator nu este asigurat. Nu există unități care să asigure uh, urmărirea acestor chestiuni. Sper că decizia Parlamentului va stimula o dezvoltare a acestei uh, chestiuni. Doamna Ovir. Am votat în favoarea acestui raport pentru că stabilește cerințe uniforme în toate statele membre privind standardele de calitate ale donării de organe, ceea ce va garanta protecția celor care primesc aceste organe și va spori cooperarea dintre statele membre. Cu acest raport putem să acordăm o șansă mai bună unui număr foarte mare din Uniunea Europeană peste 56.000 de persoane care așteaptă o donare. Iar acum are cuvântul doamna Borcunaite aš taip pat balsavau už šitą svarbų dokumentą transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės standartai susijusį dokumentą ir iš tikrųjų būtų puiku bendrijos mastu. Mulțumesc! Aș dori și eu să salut acest document și să spun că ar fi minunat dacă la nivelul Uniunii Europene am putea să ne ocupăm de sistemul de transplant de organe. Acest sistem ar trebui să fie transparent și eficient 56.000 de cetățeni așteaptă donatori și lipsa de organe duce la alte probleme, precum infracționalitatea, de pildă. Cred că această propunere va contribui la crearea unui sistem de donatori care va asigura o modalitate sigură de transplant. Mulțumim, domnul Kastler. Ich habe für diesen Bericht gestimmt und gratuliere meinem Kollegen Mikulášek. Am votat în favoarea acestui raport. Îl felicit pe domnul Micolacic pentru acest raport excelent. Am votat pentru standarde comune pentru o mai mare siguranță a donatorilor și receptorilor de organe și sper că acest lucru va duce la o simplificare a cooperării între țări, așadar uh, sunt foarte fericit că avem această mare majoritate în spatele acestui raport. Mulțumesc. Domnul Howitt. Mulțumesc. Salut acest raport și rolul Uniunii Europene în organizarea de uh, organe. Dacă decedezi într-un alt stat membru, de ce nu s-ar putea folosi aceste organe? sau de ce să nu profiți de ele. Cu siguranță aceste reguli sunt logice și bune de implementat. Deși n-a fost parte din dezbatere, aș vrea să-mi exprim sprijinul personal pentru un opt-out mai degrabă pentru, decât pentru un uh, sistem de opt-in în ce privește donarea de organe. 80% din cetățenii europeni spun că sprijină donarea de organe, doar numai 12% au uh, carduri pentru donare. Anul trecut, 25 de persoane din circunscripția mea au decedat pentru că erau doar pe lista de așteptare, dar nu s-a găsit niciun donator la momentul potrivit. La Edinburgh, la spitale, în circumscripția mea, avem expertiză la nivel mondial în ce privește transplanturile cardiace. Trebuie ca pacienții să fie tratați. Acesta este un cadou al vieții. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Doamna Kallenbach. Doamna Kallenbach. Ich den Worten meines Vorredners nur anschließen. Ich bin auch sehr Mulțumesc. Sprijin comentariile antevorbitorului și eu sunt extrem de recunoscătoare pentru faptul că acest raport a fost adoptat cu o majoritate copășitoare astăzi. Pentru că sunt 56.000 de de europeni în prezent care așteaptă organe în Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți calitatea vieții sau în unele cazuri pentru a le permite să supraviețuiască. Iată motivul pentru care este atât de important să standardizăm și să îmbunătățim uh, condițiile generale pentru a face transporturile posibile. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Zemke. Więc ja także byłem za tym, żeby ten dokument... Mulțumesc și eu am fost uh, în favoarea aprobării acestui document. Cred că este un pas în direcția cea bună. Cu toate acestea, dacă ne aducem uh, aminte, de gradul de calitate al sistemului, doresc să spun că este primul pas pe calea cea bună în sensul asigurării acestei calități. Dacă dorim să obținem mai mulți donatori, atunci în Uniunea Europeană avem nevoie să avem o campanie mai bună de prevenție și de informare. Și dacă ceea ce facem nu este urmat de o campanie de informare adecvată, nu vom face atât de mult cât ar trebui. Mulțumesc. Mergem mai departe la calendarul Parlamentului și domnul Kelly are cuvântul. Uh, mai întâi aș dori să vă felicit pentru modul în care ați tratat uh, acest subiect dificil astăzi, pentru că ați explicat uh, interpretarea președinției și pentru că v-ați menținut poziția. Altfel, nu am pierdut acest rezultat. Nu sunt suficient de calificat să-mi exprim părerea. Deci m-am bazat pe opinia dumneavoastră. În al doilea rând, cred că ce a spus domnul Slater este valabil. Adică trebuie să avem un sistem, reguli mai rapide în avantajul membrilor și a celorlalți. Aș vrea să felicit și chestorii care au depus eforturi deosebite ca Franco să fie desemnat ce privește transportul ca și aeroportul din Frankfurt și din Strasburg. Și în fine aș dori să spun, ce privește taxele de cazare la Strasburg, ar fi util să pentru săptămâna în care suntem în Parlament, ca și pentru săptămâna în care nu avem plenar. Ar face Strasburgul mai atrăgător, e un oraș frumos. Din momentul în care suntem aici ne simțim foarte bine. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kelly. Doamna Andrichiene. Nicolasi. Mulțumesc, doresc să sprijin acest raport, Micolasic. Mă refer, deci doresc să mă refer la raportul anterior. Aș dori să fac acest lucru acum dacă se poate. Mulțumesc. Deci am votat în favoarea rezoluției privind transplantul de organe umane. Mulți oameni mor în fiecare zi pentru că suferă din cauza aceasta și pentru că nu au organe disponibile. UE poate să ajute pacienții care așteaptă organe în Europa și poate, pe cale de consecință, să le salveze viețile. Avem nevoie de un sistem bine coordonat de donare și transplant. Aș dori să subliniez încă o dată un punct extrem de important, care este unul de natură politică în speță principiul de donare voluntară și neplătită a organelor. Rapoarte ale OMS și ale Consiliului Europei spun că în mai multe țări din lume oamenii primesc sume foarte mari de bani pentru a dona un organ. Există și rapoarte conform cărora oamenii sunt uciși intenționat pentru a li se preleva organele, spre exemplu cei care practică religia Falun Gong în China. Suntem conștienți că există și anumite cazuri în, în anumite țări. Riscul este foarte mare pentru donator. Transplantul se face în condiții medicale foarte precare. În fine, aș dori să le mulțumesc celor care au inițiat rezoluția pe care am adoptat-o astăzi și mai ales domnului raportor Micolasici. Mulțumesc! Să trecem mai departe acum la trombină, aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorul. Uh, Doamna trombin. Mulțumesc foarte mult. Eu am votat împotriva interdicției trombinei. Eu, se știe că nu trebuie să fie permisă trombina la restaurante și, ca, și cantine. Acum această acum trombina se găsește în uh, toate tipurile de carne. Experții de la comisie spuneau că nu este periculoasă pentru sănătate trombina, pe baza dovezilor științifice. Haideți să nu îi înșelăm pe consumatori. Trebuie să fie indicat foarte clar pe ambalaj că um, această carne conține trombine. Nu trebuie să deschidem cutia Pandorei. Nu există um, pericol pentru sănătate, trebuie să avem uh, dreptul la alegere. Haideți să nu interzicem uh, alimente uh, care nu sunt periculoase. Trebuie să avem o etichetare foarte bună. Doamna McGuinness. Doamna Sommer are cuvântul, fiindcă doamna McGuinness nu este prezentă. Domnule președinte, rezoluția care interzice trombina, adoptarea acestei ar fi o dovadă de populism și nu ne asumăm răspunderea dacă nu ne întemeiem hotărârile pe dovezile științifice pe studiile efectuate. Trombina este o substanță naturală care se găsește în plante și în carne. Această substanță există și în organismele noastre. Dacă interzicem trombina, ce facem? Ne interzicem și trombina din corpurile noastre? Trebuie să le aruncăm la gunoi, pur și simplu? Ce facem? Dacă problema ar fi înșelăciunea, atunci, într-adevăr, s-ar putea pune problema așa, dar avem deja un regulament privind etichetarea alimentelor și foarte multe reguli în ceea ce privește publicitatea înșelătoare, etichetarea înșelătoare. Comisia a făcut propuneri similare în ceea ce privește etichetarea alimentelor unde se folosea trombina ca um, un element de combinare. Doamna Weisgerbe. Mulțumesc foarte mult. Producția consumatorilor este o chestiune foarte importantă pentru mine. Iată de ce mă opun oricărei formă de înșelare a consumatorilor, de prezentare înșelătoare a alimentelor. Iată de ce, în cadrul directivei privind alimentele, am cerut întotdeauna o mai bună etichetare a ingredientelor a alimentelor. Iată de ce acum cerem Consiliului European să se alăture Comisiei Europene în această privință. Astăzi uh, votăm uh, privind trombina acest, um, acest lipici, să-i spunem așa, care uh, îmbină părți diferite de carne pentru a fi vândute ca un produs finit standard, dar consumatorii trebuie să știe care a fost, proces, care a fost procesul, ce s-a întâmplat, lucrurile trebuie să fie simple. Avem niște reguli în ceea ce privește ambalarea, dar acum uh, problemele care s-au, problema care s-a evit este că consumatorii pot fi ușor înșelați fiindcă este greu să faci diferența între acest nou produs și produsele tradiționale. Iată de ce cred că nu este suficient să avem pur și simplu etichetare și din acest motiv am cerut o rezoluție și am votat pentru interzicerea trombinei. Mulțumesc, urmează doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ultimii opt ani, În trecut, uh, dictaturile comuniste au uh, oprimat uh, popoarele și au reprimat drepturile omului. Am avut tulburări de stradă care au fost apoi oprite prin mijloace violente. S-a oferit ajutor iar aceste cazuri sunt acum dosare pe rol în diverse instanțe, dar pentru unele dosare trebuie să ajungi până la Curtea Drepturilor Omului de la Strasbourg. Mm, cu toate acestea, în prezent, Uniunea Europeană depune eforturi pentru a adera la Convenția Drepturilor Omului. Și deci, pentru a distruge acest sistem de la Strasburg, care funcționează foarte bine, aș vrea ca toată lumea să conștientizeze acest lucru. Faptul că trebuie să examinăm întreaga procedură, întregul proces cu foarte mare atenție și să votăm împotriva raportului Adondo, pentru că nu face decât să distrugă protecția drepturilor omului în Europa. Sistemul, așa cum e în forma actuală, este responsabilitatea noastră sub președinția maghiară să împiedicăm acest lucru. Mult. Doamna Morvai, tocmai ați vorbit în legătură cu raportul Harighi? For the Atondo report and you... Da. Am solicitat să vorbesc. Când mi-ați dat cuvântul dumneavoastră, prezidați, domnule președinte, mi-ați dat cuvântul și am răspuns la faptul că mi-ați acordat cuvântul. Da, nu vă neliniștiți, în orice caz s-a notat ce a spus dumneavoastră. Am luat notă de ce a spus, dar încă <laughs> discutăm problema trombinei, nu alt subiect. Doamna Porculete. Mininche, ă, și Mulțumesc, domnule președinte. Acest subiect este foarte sensibil. A stârnit multe discuții în Parlament și în societate. a interzice un produs sau un aditiv nu reprezintă soluția cea bună și sunt de acord cu argumentul conform căruia poate consumatorul ar trebui să aibă dreptul de a alege în baza informațiilor care sunt prezentate. Pe de altă parte, administrarea acestui proces ar fi foarte dificilă. Astăzi avem de-a face cu multă conștientizare publică, multe informații sunt accesibile. Încă nu am elaborat formule accesibile și clare în legătură cu felul în care poate să aibă acces la informații în momentul în care achiziționează un produs. Asta pentru a înțelege mai bine care sunt ingredientele dintr-un produs sau altul. Consider că a existat prea multă consultare cu publicul și prea, multe, prea puține informații Domnul Kessler are cuvântul, spune domnul președinte. ich denke, die europäischen Bürger... Domnule președinte, sunt de părere că cetățenii europeni au dreptate. Ei doresc uh, o etichetare mai sinceră a alimentelor și politicieni mai sinceri și ei. Iată de ce cred că nu putem să ignorăm pur și simplu opinia publică și să uh, o etichetăm drept uh, populism. Este important să respectăm uh, nevoile cetățenilor electoratului, dacă ei își uh, doresc produse adevărate, carne adevărată și nu pur și simplu bucăți de carne lipite, atunci trebuie să le spunem adevărul, să nu îi înșelăm. Iată de ce am votat împotriva uh, trombinei. Mulțumesc. Doamna Kallenbach are cuvântul. Herzlichen Dank. Auch ich... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu am votat în favoarea acestei rezoluții împotriva folosirii trombinei ca aditiv alimentar. Argumentele Comisiei nu m-au convins astăzi. Nu dorim bucățele de carne lipite la oaltă în Europa, chiar dacă acest lucru nu este dăunător pentru sănătatea umană. Până la urmă, e vorba tot de resturi de carne care sunt lipite la oaltă și care sunt vândute sub pretenția că există o singură bucată acolo. Există și un risc de contaminare bacteriologică. Acest lucru nu este în favoarea consumatorilor, ci în favoarea sectorului industrial. Dacă dorim să cumpărăm o bucată de friptură, asta ar trebui să putem cumpăra, nu bucăți de carne lipită la oaltă, să nu permitem folosirea acestui lucru. Mulțumesc! Trecem acum la planul de acțiune Rodriguez privind uh, raportul Rodriguez privind planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe. Da, solicitare de respectare a regulamentului aveți? Da, doream să fac o declarație în legătură cu raportul privind trombina, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult. Da, cred că actuala dezbatere arată că nu toți producătorii tratează consumatorii așa cum se trebuie, așa cum trebuie, în mod adecvat. De aceea, alimentele trebuie să fie etichetate în așa fel încât să elimine posibilitatea inducerii în eroare a consumatorilor pentru consumator, trebuie să fie clar ce cumpără și cred că acest lucru este un element esențial al protecției consumatorilor. Deci noi trebuie să ne asigurăm în acest context că consumatorii dispun de informații suficiente pentru a face o alegere informată. Și în cazul acestui liant pentru carne, consumatorul nu este în poziția de a ști dacă dorește sau nu să cumpere acest produs. Mulțumesc. Să trecem mai departe, după cum spuneam, la raportul Rodriguez în legătură cu planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe. Do- doamna Ovir. President, tervitan tegevu- Domnule președinte, salut acest raport. Iată de ce am votat în favoarea lui. Cred că e un pas în direcția cea bună și cred de asemenea că am lucrat împreună pentru a rezolva această problemă. Avem nevoie de măsuri pe plan european. Ceea ce sprijină și eforturile depuse de statele membre pentru o mai mare calitate și siguranță pentru transplanturile de organe și donarea de organe. Va, va prelungi și viața celor implicați și va îmbunătăți întregul sistem. Cred că statele membre vor avea acum ocazia să utilizeze cele 10 măsuri prioritare în planurile naționale de acțiune atunci când încep să le elaborez Și cred că avem obligația <clears throat> de a ajuta pe cei care lucrează în sectorul uh, sănătății în beneficiul întregii Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Andrichiene. My explanation of votes on Nicolae. În ce privește explicațiile la raportul uh, Sic, e ceva ce am făcut deja. Mulțumesc. Informe Jauregui. Tiene la palabra el señor Mastella. Domnul Mastella urmează. L'adesione alla Convenzione europea costituisce senza dubbio un progresso nel processo di integrazione politica dell'Unione. Cred că ar uh, fi un progres pentru Uniunea Europeană să devină semnatară la această convenție, fiindcă protejarea drepturilor omului și consolidarea Cartei Drepturilor Omului uh, este foarte important, sunt foarte importante. Domnul președinte, întrepe vorbitorul. Vă rog să vorbiți mai rar, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dați fiind importanța drepturilor care s-au atribuit uh, Parlamentului European pentru a-și numi reprezentanți la Consiliul European, ceea ce privește numirea judecătorilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, omului Haideți să nu uităm că drepturile omului reprezintă una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene și mm, se regăsesc în uh, Carta Drepturilor Omului. Aș dor, am dori ca acum să existe niște principii călăuzitoare în domeniile care se referă la justiție și afaceri interne. Trebuie să încercăm să armonizăm situația acum că tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Iată de ce noi um, vom avea opțiunea juridică de a um, uh, sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul uh, încălcărilor, uh, în cazul unei încălcări ale drepturilor omului din partea unui stat membru. Articolul 1 din Convenție asigură protecții nu numai cetățenilor din Uniunea Europeană, dar și rezidenților de pe teritoriul Uniunii Europene, cât și tuturor persoanelor care sunt acoperite de jurisdicția acestui document, chiar dacă se află pe teritoriul Uniunii Europene sau nu. Domnul Antonioți. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pentru aderarea UE la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului. Pentru că, după cum a spus domnul Atondo foarte clar în raport, e vorba de un progres în sensul integrării Uniunii Europene spre o Uniune politică. E un mesaj foarte clar în favoarea coerenței și coeziunii între UE și țările care aderă la Consiliul Europei în speță la această convenție. Și ne-am crește credibilitatea față de statele terțe. E nevoia noastră de a ne armoniza la nivel legislativ și din punct de vedere judiciar în ceea ce privește toate libertățile fundamentale. Grație tratatului de la Lisabona, UE devine uh, o uh, instituție cu Uh, personalitate juridică la nivel global. Și cred că este primul pas uh, în sensul afirmării UE ca o voce unică în toate marile negocieri internaționale. Mulțumim, doamna Morbai, deja ați uh, intervenit anterior, deci intervenția dumneavoastră va fi luată în considerare pentru acest raport. Domnul Golniș. Domnule președinte, eu sunt puțin mai rezervat decât ceilalți colegi care s-au exprimat. A priori, ideea de a supune dreptul european jurisdicției Curții Europene a Drepturilor Omului este ceva destul de seducător. E șocant în anumit fel că drepturile naționale, legislația naționale pot fi cenzurate oarecum de această curte, oricum aplicarea instanțelor naționale și că dreptul uh, european uh, nu se supune. Cu atât mai mult cu că dreptul european, în special în țara mea, Franța, în baza articolului 55 din Constituția franceză, are o valoare superioară celei a legislației sau legilor interne franceze. Dar ne întrebăm dacă acest mecanism nu duce la o anumită formă de dublă utilizare. Pe de o parte, dreptul european este rar direct aplicabil în interiorul statelor membre și e transcris prin norme de drept intern în baza transpunerii dreptului derivat. Pe de altă parte, Curtea de Justiție de la Luxemburg s-a arătat îngrijorată de respectarea drepturilor fundamentale și se asimilează acest drept așa cum rezultă din adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale și ne putem teme că se va ajunge la o prelungire considerabilă a procedurilor dacă, așa cum cer unii, avem un uh, mecanism de întrebare preliminară. Deci nu e vorba de norme și participare la mecanismul de recurs. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Gorniș. Să trecem mai departe la statutul uh, de la Roma și Curtea Penală Internațională Campalaganda. Eveniment si dramatic. Domnule președinte, în uh, evenimentele tragice care se întâmplă în uh, Thailanda, putem să ne dăm seama care sunt crimele care au loc împotriva uh, cetățenilor din această țară, dar iată ce s-a spus ieri de către colegii noștri și cei care au, au ucis populația din, din din Brezna care au uh, ucis cu Nepal uh, și iată nu s-a întâmplat nimic, cei care au ucis prizonierii polonezi acum sunt în rândul uh, judecătorilor când a trebuit să se, să se fie aflat în banca acuzaților. Tribunalul uh, internațional, Penal Internațional pentru fosta e nu ne mai mulțumește acțiunea sa. Iar în ceea ce privește uh, fonduri de indemnizare, ce înseamnă că Europa va scoate bani din buzunar pentru victimele genocidelor care au avut loc în afara teritoriului său. Acest angrenaj este unul complex, iar uh, în ultimul rând vreau să vă spun că uh, frânții, în ciuda, în ciuda asigurărilor de, un, de existența unui acord de pace, se riscă în această situație prelungirea conflictelor. Vă mulțumesc, doamna Andrichene are cuvântul aš balsavau už rezoliuciją dėl tarptautinio baudžiamojo teismo romos statuto. am uh, votat în favoarea acestei rezoluții. În 1998, 138 de țări au creat Curtea Penală Internațională și au creat statutul care reprezintă fundamentul activității acestei curzi din 2003 încoace. A venit timpul revizuirii acestui statut, mai ales uh, măsurile provizorii, dispozițiile provizorii, care au fost cauza unui dezacord în 2002. Toate statele membre UE au ratificat acest statut. Cu toate acestea, munca acestei curți nu ia în considerare anumite țări precum modele, precum cele din SUA sau ce se întâmplă în SUA, China, așa mai departe, Rusia, trebuie ca aceste țări să ratifice acest statut și să coopereze cu această curte. Cei responsabili pentru genocid, genocid în uh, acest secol, pentru crime militare, nu trebuie să fie supuși doar judecății axiologice, ci și uh, celei juridice, judiciare și nimeni nu trebuie să rămână nepedepsit. Mulțumesc foarte mult, domnule Andrichene. Am ajuns astfel la sfârșitul explicării votului și suspend ședința până la ora 15.